Uh, procesul verbal al ședinței de ieri și textul adoptat uh, sunt, dacă sunt comentarii, dacă nu, uh, procesul verbal este adoptat.